accidente de răpire de copii. Și dau cuvântul primei autore a textului, doamnei Judith Sargentini. Vă rog. Dank u, voorzitter. Het conflict in Zuid-Soedan Mulțumesc, domnule, domnule președinte. Conflictul din Sudanul de Sud nu mai necesită nicio introducere pentru că am discutat deja despre asta. Președintele și fostul vicepreședinte și-a pierdut viața și uh, poporul are de suferit acum. Ultimul incident vizează moartea a 89 de copii în Sudanul de Sud. Și sunt copii recrutați uh, ca și copii soldat uh, de ambele tabere combatante. Acest lucru mă duce cu gândul la situația din 2006, când uh, e descrisă calea parcursă de un tânăr care a fost recrutat pentru armata Sudanului de Sud. Aceasta călătorește din Sudanul de sud, uh, până în Etiopia, prin tabăra de refugiați. Și această realitate este uh, foarte sumbră. Noi, ne, noi spunem un singur lucru. Copiii aceștia trebuie să se întoarcă acasă. Mulțumesc. Are cuvântul uh, domnul Iejec. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că am reușit să stabilim o rezoluție comună. Acest lucru demonstrează că ne dăm seama de uh, cât de grave sunt violențele din Sudanul de Sud. 1,4 milioane de persoane au fost strămutate, 500 de mii au fugit în statele învecinate, 2000 de copii au fost recrutați ca soldați și alte mii uciși, violați, strămutați sau lăsați orfani. 4 milioane de persoane sunt în situație de risc de malnutriție și uh, de aceea mă bucur că Parlamentul în rezoluția sa cere comunității internaționale să uh, convoace o conferință referitoare la Sudanul de Sud când se vor îndeplini condițiile necesare. Sunt în legătură cu diverse persoane care lucrează pe teren și am auzit cât de disperată și de frustrantă este situația de acolo. Tot ce poate merge prost, merge prost și sunt întruniți toți factorii unui uh, dezastru de mari proporții. Susțin ideea din ce în ce mai populară de a se crea un grup de contact internațional pentru Sudanul de Sud, care să reunească mai mulți actori implicați în acest proces. Astfel am avea mai multă coerență și am crea presiunile necesare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Dau acum cuvântul unei autoare, doamna Zitranska. Vă rog. Ďakujem veľmi pekne. V každom vojnovom konflikte trpia najviac deti. Mulțumesc. Cel mai mult suferă copiii de la începutul acestui conflict. 400 de mii au trebuit să părăsească școala, 12 mii au fost recrutați ca și copii soldat. Ultimul incident a fost de la jumătatea lui februarie uh, și se discută despre faptul că 89 de copii au căzut victimă, deși numărul ar putea fi mult mai mare. Sunt copii recrutați forțat ca și soldați, mulți își pierd uh, viața chiar în timpul antrenamentelor, apoi alții în război. Ideea este că acești copii rămân traumatizați pentru tot restul vieții. În ciuda tuturor eforturilor, pacea rămâne doar un vis de neatins pentru aceștia. De aceea aș vrea ca sancțiunile ONU să fie Uh, respectate și să vizeze pe cei care preîntâmpină pacea în Sudanul de Sud. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, spune președintele. Are cuvântul domnul Corao. Grazie, grazie președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Orice alt uh, comentariu în legătură cu atrocitățile care au loc în Sudanul de Sud um, este superflu. Nu are rost să mai tot spunem cât de lipsit de umanitate uh, este ce se întâmplă acestor copii soldați, dar și al fetelor răpite, folosite ca sclave și apoi vândute pe piața prostituției. Sudanul de studii este cel mai recent stat din lume, sau unul dintre cele mai recente state din lume, dar trebuie să ne pună pe gânduri faptul că de când există acest sat, uh, trece printr-o continu, printr-un continuu război civil. Așa că noi trebuie să ne întrebăm pe cine, cine are interes ca acest stat să fie menținut în această situație, cine are interesul economic să mențină opoziția și guvernul într-o luptă continuă și deci um, să, să, permită perpetuarea acestor acte inumane. Grazie. Jako autor, kolejny... Mulțumesc. O altă autoare care are cuvântul este doamna Jiménez Becerril Barrio. La situación de los derechos... Mulțumesc, domnule președinte. Drepturile omului din Sudanul de Sud se află într-o situație foarte gravă. E cea mai gravă situație a drepturilor omului din lume, probabil. Această țară a devenit independentă din 2011 și din 2013 trece printr-un război civil uh, catastrofal. Consecințele asupra populației civile sunt uh, foarte grave. Fetele tinere sunt răpite, violate, obligate la prostituție, copiii sunt răpiți și transformați în copii soldați, în armată sunt înrolați copii, cum spuneam, băieți, iar fetele sunt violate. Și încălcările drepturilor omului sunt uh, practicate de ambele părți implicate în conflict. Nu putem să mai acceptăm recrutările de copii soldați. Parlamentul nu poate să fie decât unit în fața unei astfel de barbarii. Este o atrocitate uh, fără nume și trebuie să apărăm peste tot drepturile omului. Mulțumesc. Urmează acum un alt autor. Lidia Eh, Senra Rodriguez. Doamna Senra Rodriguez, un minut. Propris. Obrigada, președinte. Expresam... Mulțumesc, domnule președinte. Condamnăm cu vehemență situația copiilor soldat și valul de violență împotriva femeilor și copiilor Există un interes occidental față de resursele din zonă, față de diamant și țiței. Trebuie să folosim calea diplomatică de a pune capăt conflictului din Sudanul de Sud pentru ca drepturile omului să fie respectate și pentru ca pe viitor să nu mai fie răpiți copii. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca copiii soldați să își redobândească copilăria. sărăcia, foametea trebuie combătute. Trebuie să sprijin, să sprijinim pe exploatatorii agricoli pentru ca aceștia să poată furniza alimente populației. Au nevoie de teren, de apă, dar mai întâi uh, trebuie să ia această decizie guvernul din Sudanul de Sud. Mulțumesc! Urmează acum uh, celălalt autor, Domnul Iosef Weidenholzer. Mulțumesc. Nu de mult uh, în a, am discutat în uh, acest context despre situația din Sudanul de Sud. Am, ne-am uh, am deplorat situația tot mai gravă, distrugerea structurilor uh, de stat și înrăutățirea relațiilor din această țară. Ne-am exprimat speranța că situația se va bunătăți și se întâmpla în noiembrie anul trecut. Nu am avut niciun rezultat. Situația s-a înrăutățit, uh, numărul uh, refugiaților a crescut la 1,5 milioane și 2,5 milioane, aproape un sfert din populație, suferă de foame. Țara aceasta este foarte scindată și violențele sunt foarte grave. Din ce în ce mai mulți copii sunt înrolați ca soldați. Viitorul acestei țări este în joc. Trebuie să uh, împiedicăm uh, înrăutățirea situației și mai mult, de aceea nu putem tăcea și trebuie să amintim permanent aceste lucruri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Weidenholzer. Are... Au acum cuvântul vorbitorii în numele grupurilor politice. În numele PPE, domnul deputat Davor Știr. Ala președinte, prienești o manje... Mulțumesc, domnule președinte. Acum câțiva ani, uh, Sudanul de Sud și uh, Uh, poporul său și-a câștigat independența. De atunci uh, s-au pierdut generații, au fost recrutați copii, soldați și zeci de mii de oameni au, uh, care au părăsit țara s-au întors în Sudanul de Sud pentru a construi un viitor mai bun pentru țara lor. Dar acești tineri pierduți care au, care au uh, fugit de război, s-au întors în țară și au regăsit un alt război pentru că au început în 2013 conflictul etnic violent și uh, coșmarurile unei copilării pierdute au uh, uh, devenit cele ale unei noi generații de tineri. Răpirea recentă de copii în Sudanul de Sud ne-a amintit uh, de ceea ce s-a întâmplat și de aceea sprijin sancțiunile, pedepsirea celor care folosesc copii soldați. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele Socialiștilor și Democraților are cuvântul doamna Ana Gomes, un minut și jumătate. Da- Mulțumesc! Recrutarea copiilor pentru că aceștia să lupte în armatele combatante reprezintă un lucru care ar fi trebuit oprit în urmă cu un an de zile în cadrul acordului eșuat de pace. Dar iată că domină impunitatea. Comunitatea internațională nu mai poate tolera această situație. Negocierea uh, acordului de pace nu a dat rezultate. În regiune, uh, mediatorii n-au cum să fie imparțiali, fiindcă sunt foarte multe interese avem nevoie de o rezoluție ONU în care să se discute despre sancțiuni concrete pentru cei care pun bețe în roate procesului de pace. Uniunea Europeană trebuie să impună un embargo pe arme și să facă o anchetă pentru a vedea exact uh, cum au fost uh, folosite profiturile din uh, domeniul petrolului în finanțarea războiului. Uniunea Europeană trebuie să publice reportul Comisiei de Anchetă din Sudanul de Sud, pentru că masacrul acesta trebuie să fie prezentat ca atare și să însemne în sfârșitul războiului. Mulțumesc în numele ALDE, Natalie Grisbeck. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Te apucă amețeala când vezi câte teatre de operațiuni uh, sunt în lume. Tot mai multă spaimă amenință democrațiile, tot mai multe state se închid în fața constatărilor acestora. Să nu uităm că Sudanul de Sud e cea mai tânără țară din lume și este um, un um, loc însângerat al unei lupte între frați. Mii de copii sunt uciși, au fost violați, au fost uh, victima violențelor, fete, fetițe sunt uh, transformate în sclave, 12.000 12 de copii transformați în soldați. Este cumplit nu mai este momentul să facem declarații, trebuie să acționăm și comunitatea internațională nu poate să rămână imobilă în fața acestui dezastru. Prin rezoluția noastră cerem reluarea negocierilor, cerem încetarea acestor uh, violențe care sunt o rușine pentru comunitatea internațională și de asemenea solicităm acces, la, acces pentru asistența umanitară. Mulțumesc! Mulțumesc mult, doamnă deputat! Domnul deputat Sean Kelly, de la PP 1 minut 30. Mulțumesc, domnule președinte. Mm coleg uh, acum vreo doi ani. Uh, am avut aici o dezbatere acum vreo doi ani în momentul independenței Sudanului de Sud. Aveam atunci speranțe că țara va merge înainte, dar nici vorbă. A dat înapoi. Și o țară nu poate să avanseze într-o situație de război civil, așa cum se întâmplă în Sudanul de Sud. Este foarte tragic faptul că se folosesc uh, tineri, copii, soldați, um, băieții sunt răpiți din case și din școli școli și li se pune în mână uh, puști uh, pentru a ucide. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a pune capăt uh, acestor comportamente și să folosim să, să ne asigurăm că resursele acestei țări să fie folosite în avantajul populației și pentru a educa tânăra generație. Mulțumesc! Mulțumesc. Se trece la Cash DI acum și are cuvântul domnul Notis Marias. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sudanul de Sud e de fapt o țară bogată. Există acolo rezerve extraordinare de țiței. Și iată că s-a plecat de la premisa că odată cu independența, vor apărea și interese străine. S-a ajuns la război civil. Acum avem 1,5 uh, milioane de refugiați, 500 de mii în țările învecinate. Acest subiect a fost deja tratat la reuniunea Parlamentului European și se pare că există o criză umanitară în regiune. În total, 4 milioane de oameni sunt afectați. Noutatea acum e faptul că sunt recrutați copii în acest uh, război civil. Sunt răpiți foarte mulți copii. Asta pentru a întări rândurile armatei. Uniunea Europeană trebuie să acționeze concret pentru ca această criză umanitară să fie preîntâmpinată. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Acceptați un cartonaș albastru din partea doamnei Petil. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Mă șochează situația din Sudanul de Sud, mai ales pentru că zi de zi răpirile copiilor și recrutările copiilor sunt un lucru firesc. Copiii sunt luați din sânul familiei, părinții sunt uciși, femeile violate, cei care reușesc să supraviețuiască, din păcate, din cauza lipsei hranei și din cauza bolilor, riscă să-și piardă viața. Atunci îl întreb pe... Îmi pare rău, întrerupe președintele. Nu e nicio întrebare față de colegul nostru. Acum vine întrebarea, spune vorbitoarea. Îl întreb pe domnul Marias ce crede e suficient să adoptăm rezoluții sau trebuie ca Uniunea Europeană să acționeze? Hvala. Răspuns la întrebare. Problema Sudanului de Sud este foarte gravă. Am mai discutat despre asta și acum uh, cerem măsuri concrete, fiindcă fără acestea catastrofa nu poate fi preîntâmpinată. Deci trebuie să vedem care este cauza problemei și anume utilizarea resurselor uh, naturale. Cine se bucură uh, de acest uh, război civil? Cine profită? Odată ce constatăm acest lucru, putem să combatem răul la originea sa. Mulțumesc. Domnul sau doamna Nekov. One minute. Take a floor, please. Domnule președinte, răpirea a mii de copii este inadmisibilă, indiferent de uh, zona unde se petrece. Aceste acte afectează populația Sudanului de Sud și Europa trebuie să găsească o cale pentru a depăși această provocare și altele asemenea. În cooperare cu organizațiile internaționale, trebuie să luăm măsuri pentru că aceste acte se multiplică. Situația din această țară este foarte gravă. Uh, copiii sunt recrutați în armată și școlile nu sunt folosite în niciun caz pentru învățământ. Mii de copii nu mai uh, merg la școală din cauza acestui conflict și vorbim de uh, aproape 500.000 de, de copii care nu mai sunt școlarizați. Cred că comunitatea internațională trebuie să mobilizeze resurse pentru integrarea pe termen lung a copiilor care au uh, participat la acest conflict militar. Mulțumesc. Domnul Iacovcici. Când am primit toți cu dnevnog greda, Atunci când am dezbătut despre Consiliul Uh, privind drepturile omului al ONU, am luat cuvântul pentru a vorbi despre încălcările drepturilor omului și mai ales uh, uh, încălcările drepturilor copiilor. Mă referam atunci tocmai la Sudanul de Sud, în unde se încalcă grav drepturile copiilor, drepturile tuturor cetățenilor. Aș dori să atrag atenția asupra faptului că 12.000 de copii au fost recrutați de ambele părți din conflict și Bineînțeles, interesele în Sudanul de Sud sunt enorme, uh, interese legate de bogățiile sale naturale. Uh, știu că Comisia face eforturi mari. Uh, cer tuturor părților să pună capăt acestor evenimente tragice. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Castaldo. Prego. Un minut, vă rog. Presidente, non è la prima volta che ci ritroviamo. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Pentru nu e prima dată când uh, vorbim despre această țară nefericită care se numește Sudanul de Sud. Materiile prime în această țară sunt un blestem, uh, nu o bogăție. Pentru a acapara controlul petrolului uh, din Sudanul de Sud, peste 12.000 de minori au fost transformați în instrumente ale morții și sunt controlați de interese din afara țării. Acești tineri trebuie să se întoarcă acasă, trebuie să sprijinim infrastructurile statului, să construiască în primul rând școli, școli uh, și proiecte sociale cei vinovați de aceste crime trebuie să fie aduși în fața justiției, precum și cei care speculează cu această criză, uh, care obțin profituri din acest petrol amestecat cu sânge din această țară, așa cum spunea colegul Marias. Trebuie să adoptăm uh, sancțiuni imediate pe baza unei rezoluție ONU împotriva liderilor acestor grupări uh, și să aplicăm embargoul asupra armelor. Trebuie să fim serioși de această dată, trebuie să apărăm viitorul celor mai tineri cetățeni din lume. Mulțumesc! Comision. Mulțumesc și acum în numele Comisiei are cuvântul domnul Johannes Hahn. Vă rog. Please. Monsieur le Président, je sais que vous faites votre possible. Domnule președinte, știu că faceți ce puteți. Iată, intervenția mea pe statul islamic, la gunoi, cea pe Sudan, la gunoi. Asta se referă la acapararea terenurilor din Tanzania. Sper să-mi dați cuvântul. Trebuie să se introducă un nou cartonaș aici în Parlament, un cartonaș galben, ca să interzicem falsele cartonașe albastre pe care le folosesc colegii abuziv ca să-și țină discursurile. Ei trebuie să fie sancționați și apoi să le dăm și un cartonaș roșu și să fie excluși pentru că abuzează de regulament. Bine, cred că, domnule Tarabela, a fost foarte important apelul pe care l-ați făcut și vă mulțumesc. Într-adevăr, apar astfel de probleme uneori. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Sudanul de Sud este în război intern de 15 luni, zi de zi. Și uh, riscul ca acest conflict să se agraveze este foarte prezent. De asemenea, situația drepturilor omului este foarte gravă în această țară și cetățenii au mult de suferit. Recenta răpire a unui grup de copii este un nou exemplu de cum uh, toate părțile calcă în picioare dreptul internațional. Înalta reprezentantă i-a condamnat în termenii cei mai puternici posibili. Trebuie să răspundem la violențele acestea la adresa copiilor în cadrul conflictelor armate și aceasta este o prioritate de vârf pentru Uniunea Europeană. Lucrăm îndeaproape cu reprezentantul special al ONU pentru uh, copii în cadrul conflictelor armate și cu UNICEF. Facem presiuni asupra guvernului și asupra forțelor de opoziție ca să fie eliberați toți copiii și să fie trimiși în locuri sigure. Comisia Europeană uh, și uh, ECO, Direcția Generală privind ajutorul umanitar, uh, lucrează cu UNICEF pentru a susține eliberarea copiilor soldați din zonele afectate. Responsabilitatea pentru aceste crime este esențială ca să asigurăm o pace durabilă. Uniunea Europeană a cerut publicarea imediată a raportului Comisiei de Anchetă a Uniunii Africane. E vorba de un raport făcut la inițiativa Uniunii Africane și un, în același timp un pas istoric pentru investigarea crimelor practicate pe continentul african. Așteptăm cu nerăbdare să auzim recomandările formale care vor fi făcute. Credem că dezastrul umanitar din Sudanul de Sud este responsabilitatea liderilor militari și politici. Ei sunt cei care au utilizat violența și nu au niciun fel de alibi posibil. Săptămâna trecută, principalii protagoniști din războiul civil au refuzat încă o dată să facă compromisurile necesare pentru a ajunge la un acord care să pregătească calea pentru o soluționare pașnică a conflictului și progresivă. Premierul etiopian a cerut uh, partenerilor regionali și, regionali și locali să colaboreze pentru a uh, pune în mișcare procesul de pace. Uniunea Europeană este gata să uh, susțină această inițiativă, iar reprezentantul special al Uniunii Europene a fost activ până acum susținând uh, procesul de negociere susținut de IGAD. Consiliul de Securitate al ONU a fost de acord într-o rezoluție unanimă să creeze un cadru pentru sancțiuni la adresa celor care uh, împiedică procesul de pace și la adresa persoanelor care au comis crime de război. E foarte important să sporim presiunile fără întârziere. În încheiere, aș dori să subliniez următoarele lucruri. Este esențial ca uh, Uh, părțile care se războiesc în Sudanul de Sud să-și lase la o parte propriile interese și să ajungă la un compromis în interesul tuturor cetățenilor din Sudanul de Sud, cel mai tânăr stat din lume. Uniunea va continua eforturile ca să susțină o politică, o uh, soluție politică cât mai rapidă la această criză pentru a ajunge la o, pace, la o pace durabilă. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Am primit șapte propuneri de rezoluție. Această dezbatere s-a încheiat. Votul va